Kaczmarek, Badia Icucet, Galer, Gres și Fauna Hall în legătură cu activitatea de educație în domeniul dezvoltării a întrunit un număr mare de semnături care depășește majoritatea conform articolului 123 din regulament, va fi uh, trimisă destinatorilor și va fi publicată în textele acestei ședințe. Numele celor care au semnat va fi menționat în uh, procesul verbal. Domnul Cașmarec are cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, în numele inițiatorilor doresc să vă mulțumesc pentru această declarație scrisă. Dezvoltarea și educația sunt importante și sunt recunoscător tuturor celor care sunt implicați în această inițiativă. Mulțumesc, domnule Kaczmarek. Declarația scrisă 0010 din 2012 pentru introducerea unei zile europene a înghețatei produse artizanale.